control bugetar în aceste condiții. O să încep cu adoptarea ordinii de zi. În ceea ce privește voturile, con, uh, controlarea activităților financiare BEI, raportul anual pe anul 2018, a fost exprimat un protest. Am încercat să rezolvăm situația dinainte, însă nu am reușit în Nu am avut uh, alta capacitate ieri la dispoziție. Deci trebuie să supunem votului raportul BEI pentru că am votat ieri. Majoritatea a votat amânarea pentru viitoarea reuniune pentru a încerca să găsim un compromis mai uh, cuprinzător pe marginea anumitor chestiuni pe care nu am reușit să le rezolvăm la timp. Nu cred că e o problemă pentru că nu există un calendar prevăzut deja, astfel încât la viitoarea reuniune putem, uh, putem vota. Deși pentru secretariatul cont este și mai bine acest lucru pentru că astăzi nu avem votul electronic, dar data viitoare vom avea la dispoziție vot electronic. Deci este bine, este mai ușor de numărat, Astăzi uh, trebuie să votăm vot cu vot Data viitoare vom, vom avea la dispoziție un sistemul de vot electronic, ceea ce ne va ușura puțin viața. Sper că înțelegeți care este situația. Salutări uh, raportorilor și raportorilor din umbră pentru angajamentul lor menit să finalizeze acest, acest raport, pentru că nu este deloc ușor să lucrăm așa de la, de la distanță, să nu avem posibilitatea de a discuta direct unii cu ceilalți. Nu știu, cred că cu toții participați la o sumedenie de teleconferințe. Eu, uh, seara, nu mai știu pe ce lume sunt, uh, urechile sunt înroșite pentru că am participat la atâtea teleconferințe și așa mai departe. Sper că toată lumea este de acord și trec acum la comunicările pre- președintei. În primul rând, o să încerc să explic. Sper că mulți colegi cunosc deja acest lucru și cred că o să, o să continui limba germană. Viola Uh, te rog să apăși, uh, vă rog să apăsați butonul speak. Puteți să vorbiți? Bine ați venit. Mulțumesc. Uh, doar câteva observații. Ați spus că am votat ieri pentru a amâna. Nu cred că a fost o mișcare prea drăguță și doream să se treacă acest lucru în procesul verbal. Raportorul decisese să nu se amână, după care, în ultimul moment, a venit o, o solicitare din partea secretariatului și poate și din partea dumneavoastră, în calitate de președintă, Au fost uh, exprimate 15 voturi, ceea ce nu reprezintă majoritatea în Comisia de, de Control Bugetar, dar oricum aceasta a fost decizia și nu mi se pare că a fost cea mai în ordine decizie luată. Înțeleg că din punct de vedere tehnic așa este mai ușor, am acceptat acest lucru, însă în general cred că lucrurile ar trebui să se desfășoare altfel. Cam atât doream să spun. Îți mulțumesc foarte mult, Viola. Cred că era singura decizie po- uh, posibilă. A apărut un uh, protest din partea uh, două grupuri politice mi-au atras atenția, raportorii din umbră mi-au atras atenția asupra faptului că nu au posibilitatea să discute măcar o singură dată cu raportorul, ceea ce îngreunează, desigur, întreaga situație. Și Um, conferința președinților de comisii a publicat câteva orientări generale în care se spune, se cere ca amendament, ca soluțiile de compromis să uh, fie susținute de o majoritate cât mai largă și dacă am fi ajuns în situația să nu votăm uh, amendamentele de compromis, ci toate amendamentele, lucrurile ar fi fost foarte dificile. Am aflat despre acest lucru abia ieri și abia ieri am putut să reacționez și într-un mod foarte politicos am încercat în primul rând să te contactez pe tine, Viola, apoi să iau legătura și cu raportorii din umbră, să uh, văd dacă putem rezolva cumva problema dar nu am primit niciun răspuns din partea raportor, tuturor raportorilor din umbră, ceea ce m-a determinat să organizez votul respectiv. Din punctul meu de vedere a fost cea mai um, neutră abordare, pentru că, trebuie să, pentru că nu am dorit să, iau, să fiu părtinitoare nici față de uh, raportor, nici față de raportorii din umbră și rezultatul votului a fost 15 pentru 8 împotrivă. Am luat notă pur și simplu de, de acest rezultat. Dacă, situația, dacă rezultatul ar fi fost diferit, aș fi ținut cont de el uh, așa cum ar fi fost. Eu am încercat să am o atitudine cât mai neutră și viola a fost singura posibilitate pe care am avut-o la dispoziție după protestul uh, exprimat, după cum am spus. Și încerc, după cum am spus, în mod politicos să rezolvăm, am încercat în mod politicos să rezolvăm această problemă, dar nu n-am reușit, uh, după care a trebuit să iau această decizie. În primul rând, avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, cehă și în limba română de asemenea. Sper că este în ordine pentru toată lumea. interpreții se bazează pe calitatea legăturilor video și audio pentru a vă transmite mesajul. Este foarte important să respectați orientările generale privind legă- aceste legături și uh, vă dorim să, dorim să vă rugăm să înțelegeți că intervențiile telefonice nu vor fi interpretate. Deci dacă nu vă puteți porni camera sau dacă vorbiți doar la telefon, uh, ar trebui să vorbiți în limba engleză, pentru că altfel intervenția nu va fi uh, interpretată, pentru că interpreții au nevoie să vă și vadă în momentul în care luați cuvântul. Oratorii sunt uh, invitați de asemenea să ia cuvântul în limba lor uh, maternă sau în una din limbile pentru care există interpretare. Este recomandat să evitați să dați citire unui discurs și să încercați să vă folosiți notițele ca un material uh, ajutător și să încercați să uh, vorbiți liber la un ritm natural. Vă mulțumesc. Acestea sunt niște observații utile, mai ales pentru interpreți și vă mulțumesc uh, dinainte pentru cooperare. Trecem acum la adoptarea proceselor verbale a diferitelor reuniuni. Nu știu dacă există observații. Văd că nu este nicio observație. Trecem acum la misiunea CONT din Republica Cehă. Mai întâi, în calitate de lider al uh, șef al acestei delegații și în calitate de președinte a Comisiei, o să vă prezint pe scurt uh, raportul misiunii și o să continui limba mea maternă. Scopul acestei misiuni a fost în primul rând să încercăm să înțelegem care cum structuri Um, deficiențele structurale, administrative, când vine vorba de administrarea, de distribuirea fondurilor europene de către autorităților uh, din Cehia. Să încercăm să ne dăm seama la fața locului cum funcționează aceste autorități, cum este pus în aplicare dreptul european în, do- în domeniul uh, legislației bugetare și de combaterea spălării banilor. Ne-am întâlnit cu diferite părți interesate, cu ONG, reprezentanța ONG-urilor, cu uh, Uh, reprezentanți ai uh, agricultorilor, a exploatațiilor agricole de mici și mari dimensiuni. De, de, de asemenea, atmosfera de lucru între noi a fost una foarte bună, cel puțin uh, membrii delegației au cooperat și s-au înțeles foarte bine și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această misiune pentru că nu a fost o misiune foarte simplă. Atmosfera de lucru a fost puțin apăsătoare. Nu știu cum v-ați simțit voi, dar eu m-am simțit puțin uh, uh, apăsată de această atmosferă, pentru că nu peste tot am fost uh, primiți uh, într-un mod foarte uh, entuziasmat. Din punct de vedere protocolar, lucrurile au fost în ordine, um, însă niciodată nu am asistat la o primire atât de agresivă din partea unui prim-ministru, uh, astfel încât unii colegi, de exemplu, să fie nevoiți să se bucure de protecția forțelor uh, polițienești. Mm, este ceva ce nu s-a întâmplat în niciun alt stat membru, a fost o premieră din acest punct de vedere. Aș dori să mulțumesc din inima biroului nostru de acolo, care se ocupă de Parlamentul European, uh, a căror membri au lucrat foarte bine împreună cu noi și ce am reușit Uh, și mulțumită lui Nicolas Bexa, datorită lui Thomas uh, Skedowski, uh, mulțumită lui Daniel Freund și a contactelor sale cu Transparency International, am reușit să legăm niște contacte foarte bune la fața locului, dincolo de contactele pe care le avea Comisia Europeană, ceea ce ne-a permis să primim informații de care nu dispunea Comisia Europeană. Eu cred că uh, această activitate trebuie să fie continuată pentru că aceast, aceste informații sunt foarte utile și sunt uh, documente uh, utile pentru toată, toată lumea. Doamna Busquez de la, uh, Comisia, de la Comisia Europeană este alături de noi, doamna Siver, și de la Departamentul pentru Audit, Cristina Borchman și Mark Schelfhout, de asemenea, sunt alături de noi uh, și Mark Schelfhout este responsabil pentru audit. Și i-aș ruga pe colegi, dacă dispuneți de uh, documente, să mi le trimiteți mie sau direct uh, doamnei Buschet sau domnul, domnului Zeber să, le, să le trimiteți pentru ca toată lumea să dispună de ele pentru că sunt foarte utile în contextul procedurii de audit care este în desfășurare, în ceea ce privește rezultatele. Cred că cu, cu ocazia fiecarei întâlniri ne-am dat seama că, preocupă, că dubile noastre s-au adeverit tot mai mult uh, și nu au fost uh, disipate. Am avut uh, reuniuni în care am, am am încercat să ne, să ne interesăm o legătură cu ce se întâmplă cu conflictul de interese și răspunsul de fiecare dată a fost noi nu suntem responsabili de aceste conflicte de interes, așa de la o reuniune la alta, până la o reuniune în care ni s-a spus că noi am avea o abordare continentală și că în Cehia exista o abordare legală pozitivă. Eu nici nu știam că există așa ceva, nu știam ce nu știam că există aceste două abordări uh, diferite, o abordare continentală și una pozitivă. Cred că va trebui să discutăm toate aceste chestiuni juridice pentru a înțelege despre ce este vorba. Impresia pe care am avut-o, de asemenea, a fost că prerogativele, competențele sunt foarte diferențiate, segmentate, astfel încât nimeni nu are o privire de ansamblu, nimeni nu efectuează un audit care să acopere toate etapele relevante, toate fazele relevante. Și am încercat să ne interesăm, am întrebat cine este responsabil pentru descoperirea unor conflicte de interes. Am primit un răspuns foarte interesant. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte. Eu îmi aduc aminte că mi s-a spus persoana respectivă, persoana vizată trebuie să uh, uh, atragă atenția, să notifice existența unui uh, uh, inter- uh, conflict de interese. Și am întrebat și ce se întâmplă dacă persoana respectivă consideră că nu există un conflict de interese. Păi at- răspunsul a fost atunci înseamnă că nu există conflictul de interese. Uh, aceasta ar fi abordarea, această abordare pozitivă. Eu, uh, prin control, înțelesesem în Uniunea Europeană că trebuie verificate anumite uh, lucruri. Deci este o controversă interesantă din punct de vedere legal, din punct de vedere juridic. Apoi, mm, ce am mai observat? Am observat că Curtea de Conturi din Cehia um, are un temei juridic care îi îngrădește mandatul, nu are dreptul să să verifice toate nivelurile relevante, ci trebuie să se limiteze la nivelul ministerial. Nu are posibilitatea, deci curtea, prin principala cur, uh, curte de conturi, nu poate să verifice uh, chestiuni la nivel uh, regional, nu poate să facă un audit uh, ea, ea însăși, ci se bazează pe documente pe care le primește de la ministere. Este o, chesti- o practică care nu reflectă și nu este aliniată standardelor internaționale și Um, Curtea de Conturi se confruntă, drept urmare, cu critici uh, ferme din partea reprezentanților uh, guvernamentali, de exemplu, ceea ce afectează um, activitatea. Apoi ne-am întâlnit și cu reprezentanți ai uh, fermierilor. Din păcate a fost o reuniune foarte scurtă. Cred că ar trebui să, ca pe viitor, să avem reuniuni mai extinse. Și aceste organizații ale agricultorilor s-au plâns că ar exista o diferență mare dacă um, este vorba dacă aceste fonduri încearcă să fie accesate de exploatații agricole de mici dimensiuni sau de exploatații uh, agricole de mari dimensiuni, cum ar fi agrofert. Am înțeles că acest uh, consorțiu, această firmă Agrofert, a primit fonduri care de fapt ar fi trebuit să ajungă la întreprinderi mici și mijlocii, ceea ce înseamnă că cifrele uh, statistice nu ar fi uh, cele mai corecte. Apoi ni s-a spus că întreprinderile mici și mijlocii sunt definite altfel față de planul european Uh, în Europa există o singură definiție a IMM-urilor, indiferent dacă ne place sau nu, există o singură definire. Um, da, sucursalele, filialele unui mari, unui mari consorțiu nu sunt uh, IMM-uri și nu pot fi tratate ca întreprinderi uh, mici și mijlocii, ci este o metodă clasică de a eluda până la urmă prevederile legale. Parlamentul din Cehia S-a plâns de asemenea că nu există dispoziții clare în ceea ce privește achizițiile publice și că primes, primește prea puține uh, documente, care, ceea ce nu permite, din nou, formarea unei, unei uh, priviri de ansamblu. Și au fost reiterate cererile ca domnul uh, Babiș să nu participe la negocierea viitorului CFM. Apoi ne-am întâlnit și cu reprezentanții societății civile, cu jurnaliștii de investigație și vreau să mulțumesc explicit tuturor reprezentanților de la Transparency International, reprezentanții jurnaliștilor, tuturor curajoșilor care ne-au oferit informații foarte interesante în ceea ce privește, de exemplu, limitarea libertății presei, în ceea ce privește problemele de transparență la nivelul gestionării fondurilor europene și apoi tratamentul aplicat funcționarilor. Sunt funcționari care încearcă să aplice legea, care nu vor să se lase influențați Chiar uh, cu noi au discutat doi foști reprezentanți de la un minister și de la autoritate regională și ei ne-au spus foarte clar care sunt mecanismele de presiune la care au fost uh, supuși. Bun, acestea au fost prezentările mele. Acum dau cuvântul colegilor mei am uh, redactat oricum totul în raportul de misiune cont și mulțumesc pentru colaborare tuturor. Și acum mă adresez primului vorbitor înscris pe lista intervenienților noștri. Mai întâi vorbesc coordonatorii, cei care pot participa, Thomas uh, și care au participat la misiune. Thomas Dekovski a participat la misiune și poate vorbi astăzi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult că ați prezentat raportul. Eu cred că ați făcut o prezentare obiectivă și că ați încercat să descrieți absolut toate lucrurile care s-au petrecut în misiunea noastră. Prin urmare, aș dori să repet și eu că s-au manifestat presiuni politice uriașe am fost numiți trădători ai națiunii, noi cei care am participat la misiune, ceva fără precedent. Sper să nu se mai repete asta vreodată în toată istoria cont. Dar ce nu te ucide, te face mai puternic până la urmă. Iar pentru mine, aceasta este o învățătură importantă pentru viitor. Data viitoare voi acționa mult mai sistematic și voi merge în profunzimea problemei mult mai în profunzime. Pentru că eu cred că, dincolo de numeroasele reuniuni pe care le-am avut, am uh, reușit să obținem din această misiune și foarte multe documente importante, dovedind astfel că, deși Uniunea Europeană merge uh, pe o, pe o formulă uh, formală, ea reușește să obțină rezultate. Un conflict de interese cu orice politician reprezintă uh, un subiect foarte complex. Autoritățile cehe ne-au spus că ele aplică legea, dar apoi când te uiți cum anume ea este aplicată, îți dai seama că totul este doar de formă. De exemplu, se face declarație pe onoare că nu ești în conflict de interese și gata, autoritățile o iau de bună. Pentru mine, concluziile sunt foarte importante și au fost câteva după misiunea noastră. În primul rând, Comisia pentru bugete recomandă ca statele membre să nu se mulțumească pur și simplu cu o simplă declarație de onoare. Trebuie să fie implementate controle eficiente. Standardele de control din toate statele membre trebuie să fie exact aceleași. Apoi, toleranță zero reprezintă un principiu esențial, indiferent despre cine discutăm. Nu putem tolera ca cineva care are bani și care are o funcție înaltă, ca și premier sau să fie cineva în instituțiile europene, nu contează, să beneficieze de un tratament special, diferit față de un fermier, de pildă. Un fermier care trăiește într-un sat de lângă Praga. Apoi, am emis o recomandare care spune că o persoană aflată în conflict de interese ar trebui să fie exclusă de la negocieri, să nu acceptăm ca acea persoană să ia decizii pe subiecte importante legate de viitorul Europei. De asemenea, tot în recomandări susținem că o persoană care se află în conflict de interese nu poate primi subvenții. ori primește subvenții și nu mai poate fi membru al puterii executive, nu mai poate fi ministru sau premier. Apoi mă refer la structurile de tip uh, oligarhie pe care le-am uh, descoperit. O problemă în multe țări, nu doar în Republica Cehă și ar trebui să facem tot posibilul pentru a înfrânge aceste structuri de tip oligarhic. Și au fost mai multe lucruri legate, de exemplu, de puterea pe care o au auditorii. Cei care fac audit ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa absolut toate nivelurile. Uh, președinta intervine. Vă rog, mai sunt colegi care vor să intervină. De fapt, ajunsesem la ultimul punct din intervenția mea. Vă mulțumesc și o zi plăcută tuturor! Și eu vă mulțumesc foarte mult uh, pentru înțelegere. Mulțumesc, dragă Thomas, pentru înțelegere. Eu, în calitate de președinte, am uitat să vă spun că aveți 3 minute. În orice caz, dau cuvântul mai departe. Lara Wolters, apoi Shandor Runai. Uh, vorbiți amândoi numele SND. În ce ordine vreți să interveniți? Șandor e la distanță, dar e cu noi. Șandor, ne auzi? Da, eu vă aud. Mă auziți și voi? Bine. În primul rând, Doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat parte la această misiune, mulțumesc celor care au organizat-o, mulțumesc celor care au redactat raportul de misiune, care este sensul muncii noastre la cont. Noi dorim să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene și să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt utilizați eficient, așa cum trebuie și corect. Ei bine, misiunea noastră din Republica Cehă în acest temei a fost organizată pentru a obține mai multe informații, să vedem, de exemplu, care sunt măsurile luate de autoritățile cehe pentru a preîntâmpina sau remedia conflictul de interese în legătură cu fondurile structurale și din agricultură. Sunt de acord cu ceea ce au stipulat, uh, s-a stipulat cu privire la această reuniune, la această delegație, mă scuzați. S-a cooperat foarte bine la nivel transpartinic. Am fost primiți peste tot, reuniunile cu jurnaliștii și cu ONG-urile au fost deosebit de utile. Am reușit să obținem foarte multe informații interesante și noi, dar din păcate reuniunea cu uh, domnul Babi și cu ministrul pentru agricultură au fost reuniuni um, anulate în ultimul moment. Am fost primiți în alte părți, dar după aceea am fost uh, prezentați ca fiind dușmanul Cehiei. Asociațiile din agricultură au pus uh, sub semnul întrebării neutralitatea și lipsa de subiectivism uh, din misiunea noastră. Doi eurodeputați uh, cehi au fost uh, atacați, ba chiar uh, familiile au primit amenințări. În timpul reuniunilor de la Praga, ne-am dat seama din ce în ce mai mult că banii europeni nu sunt utilizați așa cum trebuie. Premierul uh, spusese că se întâlnește cu noi inițial uh, uh, pentru a vorbi cu noi despre conflictul de interese. Până la urmă, nimeni nu ne-a putut spune cine anume anchetează și verifică conflictele de interese. În general, putem trage concluzia că, sub leadership premierului Babiș, s-a creat un sistem foarte similar celui maghiar. De fapt, acest sistem este acum în construcție în Republica Cehă. Uh, premierul încearcă să, să controleze media, încearcă să influențeze instituțiile independente, naționale și există un acord general în cadrul acestei delegații cu privire la faptul că mai sunt foarte multe semne de întrebare. Este foarte important să se finanțeze proiectele și să se ofere subvenții în, a, în concordanță cu respectarea statului de drept. Acesta ar fi, deci, comentariul meu cu privire la această misiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu, spune președinta. Mulțumesc pentru uh, precizie, pentru că ai vorbit exact două, uh, exact aproape trei minute. Lara, mulțumesc, Monica! Misiunea din Republica Cehă a fost foarte importantă, foarte constructivă, am obținut informații importante. Este ca și cum am, primi, am privit cu mult timp în urmă, era, misiunea asta vine cumva dintr-o altă lume, dintr-o altă eră. Mă bucur oricum că am ajuns acolo, pentru că am uh, dat peste niște informații foarte îngrijorătoare am obținut informații pe care nu le-am fi primit dacă am fi discutat despre Cehia de aici, doar parcurgând, ca de obicei, presa. Este foarte important că am discutat cu multe persoane în cadrul delegației și, după cum ați spus dumneavoastră în comentarii, au apărut uh, întrebări cu privire la conflictul de interese. Ele însă nu au primit un răspuns, indiferent cui ne-am adresat, că, cu care organisme am uh, discutat. N-am primit răspunsurile la care ne-am fi așteptat oamenii cu care am vorbit uh, nu păreau să fie în măsură să ne explice problema. Mulțumesc foarte mult pentru raport, pentru recomandări. Doream să menționez și eu câteva lucruri care mi-au sărit în ochi. Odată, e vorba de relațiile pe care le are domnul Babiș cu Agrofet. Noi știam că există acele relații uh, Uh, domnul Babiș însă a spus că s-a îndepărtat de acea întreprindere și că nu îi mai aparține, dar legăturile, e clar, sunt în continuare foarte, foarte strânse. Deci asta mi-a captat atenția. Apoi, o situație foarte dificilă pentru ONG-uri și pentru jurnaliști în Republica Cehă la ora actuală. Nu știam că domnul Babiș este implicat și în trusturile de presă, din ce în ce mai mult, ceea ce este un aspect îngrijorător. Sunt niște slăbiciuni sistemice, o lipsă de transparență crasă pentru uh, evitarea conflictelor de interese și n-am obținut claritate și iarăși ce mi-a atras atenția a fost uh, întâlnirea pe care am avut-o cu biroul de audit. Mandatul acestuia, leadership-ul acestuia a fost uh, pus sub semnul întrebării în mod public de către domnul Babiș. Toate acestea, în concluzie, mă fac să cred că, într-adevăr, trebuie să luptăm pentru aceste recomandări pe care le-am făcut. Agrofed, de exemplu, n-ar trebui să se mai ocupe de fonduri europene până ce nu se soluționează conflictul de interese și apoi, în al doilea rând, dacă conflictul de interes este confirmat, el trebuie rezolvat într-una din trei modalități. Ori, domnul Babiș continuă să conducă Uh, acest consorțiu o, strict doar, ori uh, uh, rămâne strict prim-ministru, dar um, pentru că are mult prea multe funcții, mai multe decât poate duce, și apoi, um, desigur, mecanismul pentru statul de drept. La ora actuală sunt negocieri noi între liderii statelor membre pe cadrul financiar multianual. A sosit momentul să se implementeze cu această ocazie un mecanism puternic pentru statul de drept ca să preîntâmpinăm tocmai aceste situații. Este o oportunitate pe care nu o putem rata. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Lara! Mulțumesc uh, pentru niște contribuții excelente ale tale și ale lui Șandor și în timpul delegației. Cred că am reușit să ne completăm foarte bine unii pe alții. Am încercat mereu să obținem ceva dar până la urmă n-a fost deloc simplu să ne facem înțeleși cu întrebările noastre. A fost o perioadă foarte interesantă. Miculaș, căruia îi mulțumesc pentru contribuțiile de până acum. Miculaș, e rândul tău, ne auzi? Miculaș. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. S-a oprit sunetul. Interpreții își cer scuze, nu se aude. Sunetul e foarte prost sau inexistent. Reluăm. Sunt țări care nu se descurcă foarte bine din punct de vedere economic și pentru asta sunt fondurile structurale, să le ajute să compenseze dar, din păcate, acești bani sunt preluați de întreprinderi mari care profită pentru a se îmbogăți. Interpreții își cer scuze, nu se aude aproape nimic și când se aude, discursul este citit. Přeshraniční daňová machinace. Prostě ne politické spory, ale právě to, co ohrožuje existenci Evropské unie. Uh, Mikuláš, Miculaș, intervine președinta, da, Miculaș, avem o rugăminte. Poate ar fi mai bine să oprești video, să vedem nu cumva se îmbunătățește conexiunea audio, pentru că interpreții aproape nu te aud deloc. E, nu se poate înțelege ceea ce spui. Hören wir dich jetzt besser? Kannst du vielleicht Englisch sprechen? Wäre das möglich? Încerci să vorbești în engleză? Crezi că ar fi posibil? Da, acum te auzim perfect și e mult mai bine. Bine. Dacă premierul este el însuși un mare beneficiar al subvențiilor, atunci e problematic. Ne cerem scuze, în continuare nu se aude. Normal political discussion. We faced insults and instead of an apologize, uh, we... Ne-am confruntat cu o situație fără precedent am fost prezentați într-un mod absolut inacceptabil, spunând că complotăm împotriva lui Babiș. Tratamentul acesta față de Parlamentul European este inacceptabil. Nu poate deveni noul standard. Ar fi un pas înapoi în fața acestei agresiuni. De ce? Să mai aibă cetățenii Europei încredere în noi, când ne ducem la bun sfârșit mandatul și funcția de control noi, Parlamentul, ar trebui să venim cu o soluție. Am făcut câteva recomandări pe care să le întreprindă Cehia pentru a arăta că există o dorință clară de a controla resursele publice și de a respecta statul de drept. E foarte important să susținem competențele organismului suprem de audit pentru a se face un audit ca atare, corect. Este foarte important să implementăm directiva împotriva spălării banilor, pentru că registrul beneficiarilor ultimi trebuie să aibă o funcție importantă în Republica Cehă. Dacă am avea aceste măsuri, ar fi posibil să se vadă și în Cehia și în alte state europene cine folosește banii europeni și cine se află într-un potențial conflict de interese. În mod clar, cei care sunt în pericol sunt cei care vor să facă abuz de fonduri europene. Așa că eu cer să facem cât mai multe presiuni pentru că durează foarte mult timp până să se ajungă la o soluție, dar iată, avem o oportunitate acum. Conflictul de interese al lui uh, Babiș pune în pericol munca de la Consiliul European. Este cu atât mai important cu cât noi trebuie să depășim acum criza COVID, criza economică și să ne pregătim pentru o soluție în fața crizei climatice. Sunt lucruri pe care nu le putem uh, rezolva dacă ne trimitem banii unor uh, baroni în loc să îi folosim acolo unde trebuie. Miculaș, te rog foarte mult dacă poți să-ți prescurtezi intervenția pentru că sunt mulți alții care doresc să vorbească. Tocmai ce am terminat știu deja că mi-am epuizat uh, timpul și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi, Miculeș. Daniel Freund, el a fost cu noi în misiune și acum îi dau cuvântul. Thank you, uh, Monica. Vă mulțumesc, Monica Holmeier. Aș dori și eu să să-mi exprim uh, mulțumirile pentru buna cooperare pe care am avut-o în delegația pe care am organizat-o la Praga. Cred că este bine că acest punct a fost uh, primul pe ordinea de zi a primei uh, reuniuni a comisiei noastre după această carantină. Este extrem de important să ne asigurăm ca banii contribuabililor să ajungă la cei la care ne dorim să ajungă. Drept urmare, nu pot decât să fiu de acord cu declarațiile colegilor uh, noștri și anume că suspiciunile pe care le-am uh, avut când am mers la Praga nu uh, au fost decât adeverite și mm, am văzut că fondurile respective nu ajung acolo unde ar trebui să ajungă și ne confruntăm cu această situație extraordinară în Cehia, în care primul ministru este principalul beneficiar al fondurilor europene din țara respectivă este o situație pe care uh, trebuie să o rezolvăm cât mai repede posibil. Dincolo de uh, raportul uh, prezentat și redactat foarte bine de colegi, se pune întrebarea um, încotro ne îndreptăm de aici uh, înainte. Înțeleg că criza, criza actuală este una, spe, una specială. Regret însă faptul că s-a, regret, s-a extins și mai cu trei luni uh, termenul limită, ceea ce nu înseamnă decât continuarea, um, continuarea conflictului de interese, ceea ce este cu totul și cu totul uh, regretabil. Deci cred că Comisia ar trebui să termine cât mai repede posibil raportul de audit uh, finalizat. Însă, conflictul de interese nu cred că va dispărea acum și uh, trebuie să, rez- să um, facem ceva din, din acest punct de vedere și singurele, singurele opțiuni uh, pe care, la care ne-am gândit noi sunt următoarele. Fie primul ministru renunță la funcția actuală sau Uh, nu mai acceptă fonduri europa, europene um, nicio formă, fie Agrofert nu mai face parte dintr-un aranjament uh, bazat pe un fond fiduciar um, și renunță uh, la orice participație la compania, la societatea comercială respectiv și se pune întrebarea ce facem dacă refuză să facă acest lucru și pentru acest lucru avem nevoie de sprijin din partea Consiliului European, pentru că uh, dacă nu, statele membre sunt cele uh, care trebuie să intervină. Toți șefii de, de, toți șefii de guvern și de stat ar trebui, um, dacă refuză să recurgă la aceste chestiuni, să um, nu mai negocieze CFM-ul cu domnul Babiș. Da, mă surprinde <laughs> faptul că s-au desfășurat atât, a, a, a fost confruntați cu această situație ani și ani uh, uh, la rând, fără ca nimeni să fi făcut nimic. Um, Olivier, dorești, uh, tu, tu ești al doilea orator în numele Renew și acum ar trebui să aibă cuvântul Ramona Strugariu. Înaintea Ramonei? Da, exact asta doream să fac și eu. Ramona Strugariu va avea prima cuvântul, pentru că a participat la redactarea acestei rezoluții, care mi-ar fi dorit să, fie, să fi fost supusă uh, votul, uh, votului într-o următoare plenară. Ramona, ne auziți? Vă rog să apăsați butonul speak. Bună ziua, mă puteți auzi? Da, vă auzim, vă auzim și vă vedem perfect. Minunat, vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Doar câteva observații, o să încerc să fiu cât mai subcintă în timpul pe care l-am. În primul rând, mi se pare în continuare inacceptabil ca procedurile de audit să dureze atât de mult timp, indiferent de crizele prin care trecem, cu cât uh, durează mai mult asemenea proceduri de audit, cu atât uh, ele sunt problematice și pentru cei uh, auditați și, în plus, riscăm să pierdem încrederea uh, cetățenilor europeni în uh, instituțiile de audit al Uniunii Europene și este ultimul lucru pe care ni-l dorim. Avem nevoie de răspunsuri și Comisia ar trebui să fie fermă din acest punct de vedere. Indiferent de crize, procedurile trebuie să fie transparente și rezultatele trebuie să, se, să fie să, să fie obținută într-un, într-o anumită perioadă de timp, pentru a fi uh, îndepărtate dubiile, într-un fel sau altul. Este, în ce, este ceea ce este în cel mai bun interes al Uniunii Europene și al intereselor, și al intereselor Uniunii europene. În ceea ce privește conflictul de, conflictul de interese, cu cât situația durează, cu atât Uh, problema mm, continuă. Dacă conflictul de interese continuă, cu mm, acea, asta nu face decât să uh, fie continuată situația pe care nu ne dorim și ne dorim ca autoritățile din Cehia să coopereze pentru a, ajunge, a se putea ajunge la o decizie. În ceea ce privește modul în care este definit conflictul de, de, de interese, nu există niciun dubiu că articolul 61 din nou regulament financiar este o victorie pentru transparență, pentru lupta împotriva corupției și este bine că avem în, în fine acest articol, însă eu aș spune că trebuie să fim mai clari și mai uh, curajoși, uh, să mergem mai departe, să prezentăm o listă exhaustivă de situații cu conflicte de interese bine definite, pentru că odată ce uh, este adoptat regulamentul, toată lumea trebuie să aplice aceleași standarde, uh, aceleași definiții în toate, uh, în toate statele membre și nu vor mai exista dubii. Conflictele de interese sunt în detrimentul tuturor cetățenilor europeni și Comisia și noi toți trebuie să recurgem la o toleranță zero din acest punct de vedere. În ceea ce privește atenuarea riscurilor uh, față de bugetul Uniunii Europene. Doream să vă spun că grupul nostru depune un amendament în plenară pentru descărcarea de gestiune pe anul 2018, acordată Comisiei Europene. Ne dorim ca un instrument ca Arachne să fie uh, obligatoriu în toate statele membre și sper că toată lumea va, va vota pentru acest amendament. Și o ultimă chestiune Uh, beneficiarii reali, uh, adevărați, uh, trebuie să devină o prioritate pentru comisia noastră. Trebuie să știm cu adevărat unde ajung fondurile respective și ar fi în interesul tuturor. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc, Ramona, și pentru buna cooperare în acest context. Știu că nu întotdeauna este foarte ușor acest lucru. Și acum aș da din nou, aș da cuvântul unui alt reprezentant din partea Renew, Andrei uh, uh, Knotek. Este în legătură cu noi acum. Cred că este foarte important ca comisia noastră să desfășoare asemenea misiuni pentru a unifica procedurile legate de fondurile europene. Însă pentru acest lucru avem nevoie de o abordare uh, obiectivă. Este clar că în uh, cele 36 de ore în care s-a desfășurat uh, misiunea, nu am putut să, uh, să ne facem decât o părere parțială este ceea ce s-a întâmplat. Din acest punct de vedere, raportul este corect. Însă, recomandările specifice nu sunt uh, acceptabile, pentru că, în multe cazuri, acestea s-au bazat pe o percepție, pe un sentiment, pe o idee. Comisia de mai mulți ani s-a ocupat de aceste chestiuni, uh, au, cu mai mulți uh, angajați și nu au ajuns la o asemenea concluzie. nu au, aju- nu au uh, ajuns la concluzia că au, au, au fost eludate normele pentru uh, acordarea acestor uh, subvenții. Și este o, mm, raportul de misiune, misiunii este, este dificil de justificat în această uh, situație. Nu este deloc util că doi uh, uh, eurodeputați din partea opoziției au organizat această misiune și s-au pronunțat uh, în mod public în legătură cu uh, conflictele de interese înaintea misiunii, ceea ce ridică semne de, întrebare vis-a-vis -vis de uh, respectarea obiectivității lor pe parcursul misiunii. Președinta uh, Comisiei de Control Bugetar, în mod repetat, a, a declarat au, au interpretat în mod unilateral uh, obiectivul acestei, acestei uh, misiuni. Deci, în calitate de auditor, eu nu sunt de acord că această misiune a fost cu totul și cu totul uh, obiectivă. Uh, nu este vorba de, re- de un rezultat pozitiv uh, al acestei misiuni sau nu. Am discutat în mod deschis între noi și pas cu pas am obținut mai multe impresii care ne-au adeverit dubiile uh, inițiale. Și aș dori să spun acest lucru foarte clar. Este util dacă este să ne uităm în, uh, în oglindă. Nu ne confruntăm cu o singură problemă, ci problema este reprezentată de structurile oligarhice. Ca eu să fiu uh, atacată de cineva care de când uh, a fost uh, președintele unei structuri a primit uh, a, a, și-a dublat fondurile primite de la Uniunea Europeană, fiind cel de-al treilea cel mai important beneficiar al fondurilor europene și apoi să fiu și apoi m-a atacat m-a atacat pe mine personal și a încercat să discute cu mine despre Uh, pesticidă, despre îngrășăminte și așa mai departe. Și am spus, nu, în Comisia de Control Bugetar nu discutăm despre îngrășăminte. Aceste chestiuni trebuie să fie discutate în Comisia Agri eventual. În Comisia de Control Bugetar noi verificăm dacă fondurile europene au fost cheltuite în mod legal și că avem dubii uh, vis-a-vis -vis de modul în care au fost cheltuite aceste fonduri. Dubii care s-au uh, întețit în urma discuțiilor pe care le-am uh, avut și nu am încercat să denigrăm pe cineva, nu acesta a fost uh, obiectivul uh, nostru și nu am făcut acest lucru, însă din păcate noi am, noi am devenit obiectul unor, uh, unor atacuri la persoană, domnul Nicolas, domnul Zdechovski și președinta comisiei Monica uh, Holmeier s-a încercat să, mi să, să nu pot să mă pronunț, mi s-a spus, să mi se pună un căluș. A spus că nu mai aveți voie să vorbiți apoi. Este un atac la persoană și eu nu am mai nu m-am mai confruntat cu un asemenea atac la persoană în nicio altă țară uh, europeană. Și știu ce s-a întâmplat și în Ungaria. Până la urmă, trebuie să încercăm să discutăm, să dialogăm unii cu ceilalți pentru a înțelege care sunt uh, experiențele celorlalți și să ne îndepărtăm de prejudiciile pe care, prejudecățile pe care le, le avem fiecare dintre noi și tocmai de aceea am încercat întotdeauna să fim obiectivi și uh, vis-a-vis uh, -vis de Ungaria. Tocmai de aceea este atât de uh, problematică experiența din uh, Cehia. Eu cred că sunt probleme pe care trebuie să le discutăm între, între noi mult mai, mult mai bine. Nu știu dacă mai uh, dorește, mai doresc alții din, uh, dintre colegii prezenți. Domnul Dorn are cuvântul în uh, încheiere, pentru că după care vom ajunge la vot, sau domnul Cernețchi mai dorește să ia cuvântul? Da, am atunci toate motivele să fiu succint. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați apărat integritatea delegației. Mulțumesc uh, pentru raportul pe care l-am putut consulta în sala de lectură. Ne prezintă o imagine bună a ce s-a întâmplat în Republica Cehă și sunt de acord cu colegul meu Daniel uh, Freund. Acest raport confidențial ar trebui să fie publicat mai repede uh, posibil. Însă toate informațiile pe care le-am primit până acum ne prezintă foarte bine uh, ce s-a întâmplat. Nu avem motive să, fim, să ne liniștim, ci să ne grijorăm. Și mai mult, așa cum au spus mai mulți colegi, faptul că șeful, uh, șef de stat este uh, un beneficiar net al fondurilor europene, nu este rușinos doar pentru contribuabil, ci subminează, scade încrederea cetățenilor uh, europeni în Uniunea Europeană și în instrumentele de care dispune aceasta pentru a rezolva această situație, ceea ce nu este bine uh, nici pentru viitorul Uniunii Europene, nici pentru Uniunea Europeană, pentru că aceste fonduri nu au fost menite pentru oligari, ci pentru societăți comerciale, pentru societăți familiale, pentru întreprinderi mici și mijlocii. Acestea ar trebui să fie beneficiari acestor fonduri. Sunt de acord cu recomandarea delegației de a exclude premierul ceh de la negocierile CFM până când nu se rezolvă acest conflict de interese. Pentru că se pare că nu există niciun interes în rezolvarea problemei principale. Și tocmai de aceea domnul Babi și colegii de la Renew încearcă să uh, ne spună că este vorba de o problemă de interpretare legală, de o abordare formală, formalistică, dar până la urmă nu este vorba de o interpretare legală, ci de o alegere cu caracter moral din partea domnului Babiș. Dacă dorește să beneficieze de pe urma poziției, uh, pe funcției pe care o asumă sau dorește să folosească funcția, poziția pe care o are în beneficiul propriilor cetățeni. Dacă dorește să facă acest lucru, atunci ar trebui să renunțe la uh, interesele în uh, domeniul de afaceri. În ceea ce privește raportul PIF, uh, Sper că vom uh, condamna uh, această situație cu un limbaj foarte ferm, cu marea majoritate, cu sprijinul din, cu sprijin din partea un elaj majorității uh, din, uh, colegia, uh, din comisia noastră și vă asigur că o să ne preocupe în continuare această chestiune. Trebuie să întrerup, dragă Michel, lista vorbitorilor. Nu ne mai încadrăm, din păcate. Am înțeles însă că e Anthony Murphy aici și îl salut. El este membrul Curții de Conturi. Ni s-a alăturat. El oricum a fost partea delegației. Nu știam că participă și el bun venit! M-aș bucura foarte tare dacă ne-ați adresat câteva cuvinte cu privire la această misiune, vă rog. Să apăsați pe butonul Speak. Bună dimineața, doamnă președintă! Vreau să mulțumesc pentru această experiență foarte utilă. Ne-a oferit și nouă multe informații interesante. Nu pot decât să fiu de acord cu ce s-a spus. A fost o bună coordonare între toți, a fost chiar impresionant. Am uh, sugerat uh, ca pentru anul viitor, pentru 2021, subiectul uh, conflictului de interese, mai ales articolul 61 din regulamentul financiar, să se aplice într-o serie de state membre. Auditurile de performanță de obicei uh, Uh, acopere un eșantion din statele membre. Nu știu cine va intra în acest eșantion, dar în orice caz suntem în etapa de planificare. Și avem în vedere acest subiect uh, cu precădere pentru auditul de la anul. Per total a fost un exercițiu foarte util faptul că noi ne-am alăturat delegației pentru că am învățat foarte multe. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu uh, domnule Murphy. Cum a spus și Ramona din Aur, este foarte util să existe o interpretare unitară a articolului 61 din regulamentul financiar pe viitor. Și apoi, pentru noi ar fi foarte util dacă, prin Curtea de Conturi, am uh, primit un raport despre cum anume arată interpretarea în diferitele state membre. Mulțumim că ne-ați însoțit și mulțumim pentru sfaturile prețioase pe care ni le-ați dat pe parcurs. Păstrăm legătura. Acum e cineva de la comisie care să vorbească? Doamna Buschet sau domnul Sebert? Frank Sebert s-a anunțat la cuvânt. Domnule Sebert, sunteți alături de noi? din partea comisiei. Sunt reprezentanții ai comisiei care vor să vorbească, să vă anunțați la cuvânt. Cristina Borchman e acolo? Sau Rosa Aldea? Să apăsați, vă rog, pe butonul Speak. doamna Rosa Aldea Busquets. Bună ziua! Și apoi trebuie să terminăm și să trecem la vot. Din păcate, doamna Aldea nu se aude. N-auzim nimic. We don't need to see you. It's most important is that... Nu e atât de important să vă vedem pe cât să vă auzim. Dar nu vă auzim. Se vede că doamna vorbește, dar nu vă auzim. Președinta, nu vă auzim. Eventual să opriți vizioconferința și să vorbiți engleză? Brussels overcrowded. Bruxelles e supraaglomerat, spune președinta. Serverul. Deci se pare că sunt probleme. Cristina Borchman, poate că e mai bună conexiunea la tine. So can you hear me? Se aude? Da. Vă auzim și vă și vedem. Mulțumesc! Mă așteptam să răspundă Rosa Aldea, fiindcă s-a discutat dintr-o perspectivă mai degrabă generală și nu neapărat despre auditurile specifice. Ce vreau eu să spun, în concordanță cu ceea ce s-a rostit în repetate rânduri și ce a spus și domnul comisar Han și ceilalți, sigur că comisia urmărește îndeaproape acest conflict de interese. Știți că auditurile sunt în desfășurare, iar în același timp Comisia pre pregătește niște orientări cu privire la conflictul de interese, orientări ce trebuie apoi aplicate în statele membre. Iar cu privire la PAC, în particular, am observat în raportul dumneavoastră că nu ați menționat că agenția de, plat, plăți nu avea reguli pentru conflictul de interese, nu știu dacă a fost intenționat sau nu, dar noi de multă, multă vreme avem niște criterii foarte clare de acreditare a agențiilor de plăți. Iar uh, acolo trebuie să fie implementate niște reguli uh, cu privire la evitarea conflictelor de interese. Nu e vorba doar de niște declarații de onoare, e vorba de niște proceduri de urmat, în așa fel încât să poți verifica, într-adevăr, că nu se manifestă vreun conflict de interese. Noi, altfel, urmărim îndeaproape subiectul și mi se pare acum că a sosit online și Frank Sebert, care ar putea vorbi. Mulțumesc! Ok, Frank Sebert. Da, Frank Sebert trebuie să apăsați pe butonul Speak dacă sunteți alături de noi. Deci vă rog să apăsați pe butonul Speak. Frank, bine ai venit! Vă vedem și sper să ne auziți. Bună ziua, doamnă Holmeier și dragi colegi. Îmi pare rău, mă auziți acum? Nu, nu, că vă auzim, vă auzim și vă și vedem, totul este în regulă. Mulțumesc. Tocmai ce m-a dat afară sistemul în momentul în care v-ați adresat comisiei pentru a lua cuvântul. Îmi pare rău. Voiam să spun și eu că salutăm acest raport și recomandările. Nu putem decât să confirmăm că Comisia analizează foarte îndeaproape conflictele de interes Să nu uităm că încă înainte de intrarea în vigoare uh, a regulamentului financiar, deci înainte și după articolul 61, noi avem un temei juridic uh, european foarte clar care, uh, care interzice absolut orice conflict de interese în ceea ce privește alocarea fondurilor. Și din acest punct de vedere, vrem să spunem că de îndată ce am lansat o anchetă, în, în cazul Republicii Cehe, noi am cerut autorităților cehe să nu mai declare cheltuieli noi pentru proiectele grupului până ce nu terminăm auditul. Și putem să vă confirmăm că autoritățile cehe confirmă că nu se face nicio cerere din partea întreprinderilor direct sau indirect uh, întreprinse de premier la ora actuală, deci uh, uh, se are în vedere cumva acest conflict de interese în ceea ce privește alocarea plăților. Cineva s-a referit și la procedurile lungi de audit. Vreau să vă aduc aminte că raportul final al Comisiei a ieșit, a fost transmis statelor membre și ne așteptăm acum ca autoritățile să implementeze recomandările și să întreprindă acțiunile necesare. Dacă în continuare sunt în dezacord cu recomandările și dacă au o problemă cu aceste recomandări, ele trebuie să sesizeze asta Apoi a fost o solicitare cu privire la prelungirea termenului pentru a reacționa la acest raport final de audit. Sunt niște circumstanțe excepționale din cauza acestei crize. Mulți au cerut această prelungire în diferite state membre pentru diferite proceduri de audit și am considerat că este echitabil să aplicăm un tratament egal tuturor acestor solicitări. Și acum ne așteptăm la un răspuns final și la informații cu privire la acțiunile întreprinse până la sfârșitul lui iunie. În ceea ce privește sistemul din această țară, noi am făcut uh, recomandări și mă bucur uh, că au spus și anumiți membri cont că au avut acces la concluziile comisiei și se vede acolo foarte clar că noi facem recomandări clare în ceea ce privește sistemul care trebuie îmbunătățit. Și comisia arată toleranță zero pentru conflictul de interese. Iată ce am putut eu să spun. Încă o dată, să fim foarte atenți și în acest proces și în oricare altul, să aplicăm uh, măsuri uh, echitabile și robuste ca să avem un temei ferm. Comisia Cont a fost uh, uluită de anumite proceduri din sistemul ceh. Noi cei uh, de partea UE trebuie să fim impecabili în ceea ce privește procedurile juridice ca să dăm o șansă egală tuturor actorilor de a clarifica situația și nu pot decât să confirm că trebuie să fim prudenți și să avem o analiză legală foarte robustă. Mulțumesc foarte mult pentru frumoasele informații și pe care le-ați uh, oferit, uh, pentru contribuțiile interesante și pentru faptul că ați menționat situația auditului național. Ați menționat uh, instituția supremă de audit ca auditor și auditorul extern din Republica Cehă. Vă mulțumesc. Mulțumim, Frank Seber. Trebuie să ne încheiem acum reuniunea. Vreau să mulțumesc uh, tuturor delegațiilor care au participat, mulțumesc și celor care au um, luat parte la redactarea rezoluției ca să avem o rezoluție amplă, transpartinică. Și vreau de asemenea să spun comisiei că în timpul întregii misiuni, noi, față de ceea ce s-a spus public de partea cehă, noi am spus foarte clar că noi nu suntem parte a auditului și că noi luăm o poziție foarte clară că, într-adevăr, vrem un audit uh, nepărtinitor, dar e adevărat că procedura este îndelungată și la fel și toată structura procedurii de descărcare este una care e cu semnul întrebării sau căreia îi se pune <laughs> semnul întrebării pentru că durează atât de mult. Pentru că dacă se ajunge la probleme, atunci ani de zile durează până ce problema respectivă este abordată concret într-un fel sau altul. Și este greu, să zic prudent, <laughs> e greu pentru toți cei care participă. Daniel, o, la sfârșit o observație, o întrebare scurtă, dacă ne puteți spune când va ajunge rezoluția în plenară Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Uh, o să întreb pentru a cincea oară, <laughs> pentru că eu tot întreb. Toate actele legislative trebuie tratate preferențial, dar am văzut că e și Ungaria pe ordinea de zi, deci poate că poate avem șansa la următoarea plenară să putem aborda și subiectul Cehia și să-l punem pe ordine de zi. Cum spunea și Lara, este și această dimensiune întreagă a statului de drept care trebuie privită în mod exhaustiv. Doamnă Borchman, domnule Frank Seber, se ascund aici câteva riscuri sistemice, așa cum le-am identificat și în Ungaria. Așa. Dar trebuie să verificăm totul în tihnă. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, celor prezenți aici și apoi tuturor celor care au participat de la distanță. Îmi pare rău, mai era un intervenient, dar noi am uh, depășit timpul și îmi cer scuze că nu va mai venit rândul. Și mie mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp, să sperăm că vom reuși data viitoare. Vom mai pune subiectul pe ordinea de zi oricum și mă voi asigura să poate vorbi la, uh, la momentul respectiv și Luc. Cu privire la votul la distanță, remote voting, vreau să vă spun că am obligația de a citi aici uh, toate condițiile. Așa că vă rog frumos uh, să nu vă mirați că acum o să citesc un text. Așa sunt obligată în calitate de președintă, nu că vreau să vă plictisesc, trebuie. Și acum trecem la explicația votului la distanță, procedura de vot la distanță, verificarea quorumului și deschiderea votului. Următorul subiect uh, va fi, pus la vot, va fi supus la vot proiectul uh, cu privire la raportul anual uh, despre protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea fraudei, raportor fiind Joachim Cus și este prezent și un raportori din umbră. Nu știu dacă sunt și alții care au contribuit. În orice caz, mulțumesc foarte mult pentru muncă. Ieri ați primit cu privire la acest uh, raport, uh, lista de vot. Deci, uh, vă rog frumos să folosiți doar votul alocat acestui subiect, pentru că după aceea urmează votul BI, dar acesta va avea loc la următoarea reuniune cu facilități tehnice îmbunătățite, speranța mea fiind să găsim uh, compromisuri ample, în așa fel încât grupurile politice să nu mai protesteze. Deci, dacă nu... Stați un pic. Președinta citește pentru ea. Deci, dacă încă nu ați făcut-o, vă rugăm frumos să listați uh, foaia de vot ca să o puteți completa. Mi se pare că sunt două pagini, două hârtii care trebuie să fie completate, iar votul la distanță de astăzi este organizat în două sesiuni. Mai întâi, prima sesiune va fi de la 10 la 11.30. După ce aceasta se deschide, reuniunea se suspendă și apoi vă veți transmite votul pe amendamente pentru proiectul de raport. Trebuie să imprimați uh, votul, să scrieți acolo numele și votul pentru, împotrivă sau abținere și să completați pe lista de vot, să semnați uh, declarația solemnă cu privire la lista de vot și foaia de vot, să faceți o poză sau un scan și apoi să transmiteți acea versiune scanată cu semnătură pe lista de vot uh, mailbox-ului funcțional contvote uh, pe at europarl.europa.eu. Aceste voturi trebuie să fie transmise după ce votul a fost declarat deschis și nu mai târziu de 11.30, când sesiunea se va închide oricum. De îndată ce votul este deschis, veți primi și un e-mail care confirmă faptul că acesta s-a deschis. Membrii care sunt prezenți astăzi în sala de reuniune sunt rugați să transmită și ei o poză sau o versiune scanată a votului lor prin e-mail. Și vreau să fac trei observații importante procedurale. Doar Listele de vot uh, transmise de pe adresele oficiale de e-mail ale membrilor, care cuprind numele vostru într-un format lizibil și semnătura dumneavoastră valabilă, vor fi numărate la votare. Dacă alte poze separate, scanate, sunt transmise, atunci fiecare pagină trebuie să fie semnată și cu, uh, uh, marcată cu inițialele. Doar foile de vot primite la adresa specială pentru vot, contvote at, at europa.eu și nu secretariatului cont. Deci după ce votul este declarat deschis la 10 și 15 și până ce acesta este închis la 11.30, se vor număra, se va ține cont de toate voturile transmise în acest uh, interval. Tot ceea ce se primește înainte sau după sesiunea de votare nu va fi avut în vedere. Și apoi, după ce se închide sesiunea de vot, secretariatul va începe să numere voturile. Reuniunea noastră se va relua la 17 și un sfert. Voi anunța rezultatele și apoi a doua sesiune de votare va avea loc de la 17.30 până la 18.30, după verificarea quorumului, eu voi deschide votul final, astfel amendat, și anume la 17.30. Membrii vor primi și un e-mail care confirmă că votul s-a deschis iar uh, Comisia Cont se va suspenda și membrii vor avea la dispoziție o oră ca să-și transmită votul. După sesiunea de vot care se încheie la 8.30, rezultatele votului final vor fi anunțate într-o comunicare scrisă prin e-mail. Verificarea quorumului și deschiderea votului la distanță Trecem acum la verificarea quorumului pentru prima sesiune de votare. În acest sens, aș dori să cer fiecărui membru care votează astăzi să solicite intervenția apăsând pe butonul Raise Hand, ridicarea mâinii, pe platforma de participare la distanță. Vă aduc aminte, avem nevoie de un număr minim de 8 membri ca să putem trece la vot. So it's, it's coming. It's coming. Yeah. It's coming now. Yeah, we've got eight already. We have now already eight. Already Olivier nine. Yeah. Avem deja opt cu Olivier 9, 10 cu Daniel. Mai mult decât uh, suficient, mai mult de 8. Mulțumesc! Am verificat că s-a întrunit uh, quorumul necesar și anume 8 eurodeputați. Putem trece la vot înainte de a deschide în mod oficial votul. Dorește cineva să intervină? Pentru a face asta trebuie să apăsați pe butonul Take the Floor. Luați cuvântul. Votul s-a deschis acum. Reuniunea se suspendă până la orele 17 și 15. Vă rog să vă reconectați până atunci ca să putem să verificăm din nou quorumul necesar pentru a putea trece la procedura finală de vot. Deci vă rugăm frumos să vă reconectați la 17 și 15 pentru că trebuie să clarificăm din nou și să verificăm quorumul. Uh, nu uitați că această primă sesiune de votare durează până la 11.30, deci aveți acest interval la dispoziție pentru a transmite primele fișe de vot. Atât! Two pages of prescriptions. Două pagini de descriere și reguli. Mulțumesc